Meine Damen und Herren, darf Sie alle herzlich begrüßen. Doamnelor și domnilor, vă urez bun venit, în special acelora cu care nu m-am întâlnit în această dimineață. Continuăm lucrările, avem o ordine de zi foarte aglomerată. V-aș ruga foarte mult, îi rog și pe colegii care au venit abia acum și care sunt vizați în special în această după-amiază, să ne străduim cu toții, să tratăm fiecare punct de pe ordinea pe zi, în cel mult 20 de minute. Primul punct care trebuie discutat este punctul numărul 11 de pe ordinea de zi, care se referă la produsele biocide. Pentru acest uh, raport îl avem pe domnul Karim, ca raportor, este de față și va avea primul cuvântul. Domnule Karim, este rândul dumneavoastră, aveți cuvântul. Very much. I will try and stick... Domnule președinte, mulțumesc foarte mult și voi încerca să respect timpul acordat, fiind și concis și suficient de clar, sper. După cum puteți citi în avizul pe care l-am înaintat, am încercat să identific clar problemele pe care le-am depistat în actuala directivă, pentru că este important ca noul regulament pe care îl propunem privind punerea pe piață și utilizarea produselor biocide să îmbunătățească sistemul existent. Răspunzând la propunerile Comisiei, am sprijinit ideea unei, uh, unui, unei proceduri centralizate de autorizare, în plus față de autorizările uh, realizate de statele membre. clasificarea era prea îngustă. Însă nu cred că este realist să lărgim procedura pentru toate substanțele. De aceea, pentru a găsi o alternativă viabilă, am propus o lărgire parțială a categoriei produselor și schimbarea uh, termenului limită din 2023 în 2016. Dacă sistemul va funcționa bine, acesta va putea fi ex extins. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că cele mai multe produse biocide se vor, uh, vor fi autorizate în continuare în diferite state membre și, prin urmare, trebuie să îmbunătățim sistemul de recunoaștere reciprocă, acolo unde se poate. Sper ca unele dintre măsurile propuse de mine să poată veni în sprijinul um, acestui proces. Atunci când pe piață participă mai mult IMM-urile, este important să se ofere consultanță privind procesul de autorizare necesar înainte, înaintea plasării pe piața produselor. De asemenea, taxa anuală nu trebuie să se aplice IMM-urilor care utilizează metoda centralizată. Acolo unde se poate, am propus o eficientizare a termenilor pentru a grăbi procesul de emitere a autorizațiilor. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, am propus o procedură de notificare mai simplă, care să-i permită autorității competente naționale să impună niște condiții mai uh, dure, dar uh, această severitate să nu fie automată. Am încercat să fac uh, diferența între modificări minore și majore din punct de vedere administrativ am propus ca toate categoriile de produse să fie testate pentru categoriile de produse din anexa 516. În scopul eliminării sarcinii uh, administrative inutile, și au existat multe presiuni din partea sectorului privat în acest sens, ar trebui doar să se ceară ca solicitările de autorizații să fie redactate într-una dintre limbile oficiale ale statului membru. În uh, documentul meu voi propune și modificări ale amendamentelor 37 și 39. Domnule președinte, pe scurt, m-am referit la toate punctele principale menționate în avizul meu. Îi sfătuiesc pe colegi să își exprime observațiile și pe cât posibil voi încerca să le includ Este de față și un reprezentant al comisiei cu care am făcut cunoștință și aș fi nerăbdător să aflu și părerea dumnealui în legătură cu documentul scris prezentat. Vă mulțumesc! Celu. Mulțumesc, are cuvântul domnul Patricelo. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe colegul Karim pentru tot ceea ce a făcut. A făcut și multe sugestii uh, a incorporat multe dintre sugestiile mele din dezbaterile precedente și doresc uh, să amintesc că în momentul actual piața europeană a biocidelor este în valoare de 890 de milioane de euro, deci este o piață importantă și trei uh, firme mari uh, controlează o mare parte a pieții. Deci acest regulament de modificare a directivei din 98 uh, este necesar pentru a echilibra interesele întreprinderilor uh, mari și cele ale IMM-urilor. Pentru că directiva actuală a um, luat naștere din, pe baza două obiective, de mediu și de protecția sănătății, dar în ultimii ani au apărut o serie de probleme legate de costurile excesive uh, Uh, întârzieri uh, în darea autorizațiilor, deci o serie de probleme care pe care Comisia a reușit să le reglementeze cum a putut uh, și acum ne propune acest regulament pentru a rezolva aceste probleme mai bine. Este un regulament foarte important care ne impune examinarea unei serii de dificultăți, de probleme pe care, într-un fel, trebuie să le rezolvăm. Documentul comisiei, în cea mai mare parte, este bun și voi face câteva observații în legătură cu propunerea domnului, relator, eh, domnului raportor mă scuzați, și voi depune câteva amendamente pe care sper că colegii o vor putea să le folosească, să le considere pozitive. Dar, în primul rând, vreau să subliniez câteva aspecte din regulamentul privind biocidele care sunt, după părerea mea, foarte importante. Mă bucur că domnul raportor este de acord că e nevoie de autorizare centra centralizată pentru biocide cu termene scurte și la costuri mici. Acesta este un avantaj indiscutabil, mai ales pentru IMM-uri care astfel uh, pot fi mai competitive pe piață în comparație cu întreprinderile mari. Mm, sunt absolut de acord cu orientarea colegului Carmen în, cu, în scopul de a da un termen fix pentru orice formalitate birocratică în scopurile autorizării. În ceea ce privește tarifele mai mici pentru IMM-uri și termenele reduse, Cred că aceste formulări sunt prea vagi și ar trebui cuantificate. De aceea voi depune amendamente cu obiective de a stabili criterii pentru a determina clar um, aceste termene și cifre în mod clar și inechivoc. Sunt de acord cu domnul raportor că trebuie să, ca IMM-urile să fie scutite de taxa anuală. În ceea ce privește limba, consider că pentru a evita obstacolele trebuie folosită limba oficială a țării respective pentru autorizarea ECA. În același timp, statele membre trebuie să ajute mai mult întreprinderile care cer certificarea prin bănci de date și alte informații pentru a evita duplicarea în momentul în care se cer informații. Urmează domnule Paj. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să-l felicit pe raportor pentru calitatea acestui raport și doresc să revin asupra unor puncte care sunt, după părerea mea, importante. Mai întâi, în ceea ce privește definirea riscurilor uh, mici, aș vrea să știu ce înțelege prin extinderea categoriei riscurilor mici. Deja mă deranjează definiția în sine, deci dacă se extinde această categorie, aș vrea să știu ce se dorește să se includă aici. În ceea ce privește eliminarea substanțelor periculoase, sunt în favoarea sprijinirii substanței unor state de a suprima uh, substanțele bioacumulabile sau toxice sau foarte toxice și și cred că acest element este important și nu trebuie neglijat. În ceea ce privește problema delicată a etichetării, îmi dau foarte bine seama că pentru unele produse, când sunt autoturismele, dificultățile sunt evidente, dar cred că obiectivul nostru trebuie să fie bună informare a consumatorului în legătură cu produsele pe care le cumpără și nu trebuie să eliminăm ideea unei etichetări. Trebuie să vedem în practică cum se poate face acesta pentru a face lucrurile în mod logic. Apoi, în ceea ce privește extinderea procedurii comunitare, cred că trebuie să fim foarte precauți. Înțeleg uh, de ce agenții economici doresc, doresc extinderea acestei proceduri mai ieftine, dar trebuie să vedem ce consecințe indirecte ar putea avea această extindere. Cred că trebuie să ne gândim bine. Putem înțelege faptul că statele membre doresc să, să păstreze acest sistem pentru că se plătește o taxă care permite finanțarea unei expertive, expertize la nivel național nu trebuie să uităm nici acest lucru și cred că trebuie să găsim o cale de mijloc. În legătură cu programul de eh, proiectul de text actual, eh, îmi fac probleme în legătură cu locul oferit IMM-urilor. Nu trebuie să creăm un sistem care să facă accesul la piață practic imposibil IMM-urilor. S-a amintit că o mare parte din piață este ocupată de trei întreprinderi mari și cred că obiectivul nostru, având în vedere dificultățile economice ale Uniunii Europene, trebuie să ne asigurăm că nu votăm legi care să defavorizeze prea mult IMM-urile. Nu trebuie să uităm asta. Trebuie să rediscutăm uh, chestiunea accesului la date și problemele privind uh, piețele închise care ar putea să apară în legătură cu acestea, tocmai în relație cu ce am spus adineauri în legătură cu IMM-urilor. Iată, cam asta cu IMM-urile. Iată, domnule președinte, ce am avut de spus, pentru că mi-ați cerut uh, să iau cuvântul pe scurt. Mă voi opri aici în legătură cu acest text care poate nu suscită interesul multor colegi, dar care este totuși foarte important. Vă mulțumesc și eu. Domnul Pirilio. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentele propuse de domnul raportor eh, sunt amendamente pe care pot să le susțin și eu în mare parte. Multe eh, merg în direcția dorită de mine și anume aceea de a reduce termenele pentru obținerea autorizării de la autoritățile naționale și din partea agenției europene. Apreciez eforturile făcute de raportor, care dorește să includă la articolul 3 anumite definiții, cum sunt cele a modificării administrative sau modificărilor uh, pentru entități mici, precizate în regulament, dar fără a se explica chiar clar cum trebuie înțelese pentru a evita de a să se lase spațiu unor interpretări diferite de la o țară la alta, acest lucru este de dorit. Dar alte aspecte din regulament trebuie încă precizate. Trebuie să, să se clarifice mai bine ce se înțelege prin, ev, prin uh, evaluarea comparativă a biocidelor despre care se vorbește în textul comisiei, dar nu există specificații în legătură cu modul în care trebuie să se facă acest lucru. Ar treb- va trebui să intervenim aici, să corectăm lucrurile și voi depune amendamente în acest sens. În ceea ce privește înnoirea autorizației, conform articolului 24 liniatul 1, solicitarea trebuie să se facă cu 18 zile înainte, 18 eh, luni, mă scuzați, înainte, mi se pare un termen mai mult decât rezonabil în legătură cu recunoașterea reciprocă a autorizațiilor de la nivel național, conform articolului 25 aliniatul 5, pentru armonizarea eficientă între statele membre, ar trebui să se prevadă în regulament un număr unic de autorizare pentru toate statele membre implicate în uh, recunoașterea reciprocă. În legătură cu etichetarea, nu cred că numărul autorizațiilor tuturor biocidelor folosite trebuie să apară pe etichetă. E vorba de informații fără beneficii utile pentru siguranța consumatorilor. Dacă un producător trece de la un furnizor de substanțe active la altul, ar trebui să schimbe de fiecare dată eticheta pentru că se schimbă numărul autorizației pentru substanța respectivă. În ceea ce privește comerțul paralel, acesta ar trebui să se limiteze la produse identice, cu acele specificări tehnice și cu același conținut în substanțe active și cu aceeași formulă, practic. De aceea nu sunt de acord cu propunerea Comisiei care vorbește despre biocide aproximativ sau substanțial identice. Ar trebui să se introducă de asemenea elemente pentru protecția datelor și punerea în comună datelor pentru a evita fenomenul de free riding, pentru a și pentru a ajuta um, întreprinderile să-și recupereze investițiile făcute, atât uh, pentru autorizare cât și pentru formulare. În ceea ce privește um, secretul informațiilor din autorizații, cu referire la articolul 55 aliniatul 2, consider că în lista informațiilor confidențiale trebuie să se adauge și data autorizării și um, data limită, data expirării. După părerea mea, Acestea sunt informații sensibile din punct de vedere eh, comercial, de, de aceea trebuie să fie confidențiale. Mulțumesc! Ehm, Vă mulțumesc, domnul Tori. Poftiți. Doamna Tori. Ehm, mi scuzo, sunt arrivat un attimo Mulțumesc, domnule președinte. Mă scuzați pentru întârziere. Am fost la Comisia INCO înainte intervin uh, pe această temă pentru că eu sunt uh, raportor la IMCO în legătură cu acest regulament uh, și de, de aceea mă bucur că regăsesc în raportul domnului Karim un proiect de aviz pe care pot să-l sprijin. Este și linia noastră de la IMCO, chiar dacă tratăm acolo și alte părți ale, sau alte elemente din acest uh, raport. Și eu consider că lucrurile trebuie simplificate. Sunt de acord și cu faptul că trebuie să se extindă procedura de autorizare centralizată, dar trebuie să ne gândim bine la criteriul care va fi folosit pentru a face această alegere și soluția propusă de raportor uh, poate să fie acceptată, dar sunt și alte propuneri și din partea statelor membre pe care trebuie să le luăm în considerare. Poate ar trebui să evaluăm și oportunitatea unui studiu care să examineze diferitele posibile impacturi pe care le-ar avea extinderea procedurii comunitare asupra sănătății oamenilor, animalelor și asupra mediului. Astfel, am putea alege cea mai bună metodă în cunoștință de cauză. Pentru mine, important este să ne menținem posibilitatea de a alege între autorizațiile la nivel național și autorizarea comunitară pentru a nu crea dezavantaje pentru nimeni. Consider că, instrumentul, că trebuie să fim foarte atenți și la instrumentul evaluării comparative. Este oportun să-l utilizăm după ce vom fi câștigat experiența necesară cu în utilizarea unui produs și pentru a nu pune condiții prea prohibitive celor care astăzi trebuie să aștepte chiar și peste 5 ani pentru a registra un produs. Mulțumesc! Danke sehr. Will die Kommission noch was sagen? Mulțumesc. Dorește și Comisia să ia cuvântul domnul Schwalt, dar vă rog foarte pe scurt. Poftiți. Yes, thank you very much, Chairman. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Salutăm proiectul de aviz care conține o serie de suplimentări utile și clarificări, mai ales modificările privind variațiile și formulele cadru care sunt utile de asemenea și cele privind cercetarea și dezvoltarea, precum și precizările privind perioadele de timp. În ceea ce privește termenele pentru ECA, a, ei au o structură internă care trebuie respectată atunci când își emit avizele și amendamentele 21-23 care stabilesc termene comisiei conform procedurii de comitologie care nu este compatibilă cu, trat- cu tratatul Lisabona. Vă mulțumesc. Bedanke mich für die kurze Stellungnahme. Mulțumesc și eu pentru intervenția succintă. Dorește domnul Karim să mai ia cuvântul încă o dată? Poftiți. Thank you. Um... Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc mulțumesc tuturor colegilor care au luat parte la redactarea acestui document, fie comunicând direct cu biroul nostru, fie transmițându-și părările prin comisie. Se pare că, în general, colegii noștri sprijină abordarea mea ceea ce îmi dă încredere. Ca să trec foarte rapid prin punctele ridicate, care se înscrie la categoriile definiții, etichetare, taxe, date. Acestea par să fie principalele puncte ridicate de către toți colegii care au luat parte la dezbateri. Principalele chestiuni menționate au fost, de fapt, tratate în amendamentele care sunt anexate la aviz. Cu toate acestea, voi fi, si, ă, voi fi primul care să conchidă că mai este loc și de alte modificări. Colegii care doresc să miște, să schimbe amendamentele, voi ține cont de propunerile lor, pentru că s-ar putea să cădem de acord asupra anum anumitor puncte. Cum spuneam de la început, mă frapează faptul că principalele observații au fost deja tratate în cadrul amendamentelor. Altminteri, nu cred că există diferențe majore de abordare între dumneavoastră și uh, pot conchide că veți continua procesul constructiv de dialog cu biroul nostru și sperăm să găsim o poziție care să mulțumească pe cei mai mulți dintre noi. Vă mulțumesc pentru oferta făcută. Data de 3 februarie, la prânz, este data limită pentru depunerea amendamentelor. Trecem la următorul punct. Este vorba despre asistență financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare din Kozlodui. Suntem cu 5 minute în urma programului, nu este atât de grav, dar dacă continuăm în acest ritm nu vom uh, termina. Și atunci propun să folosim cronometrul ca să reușim să ne încadrăm în timp. Doamna Harms, doamna raportor, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să mă străduiesc să fiu succintă. Uh, o să încerc să vă spun cum imaginez eu acest raport în calitate de raportor. Avem odată o propunere pentru un regulament, o propunere care trebuie verificată pentru că acest regulament uh, trebuie să stabilească fluxul de finanțe pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria. Cea mai importantă parte din această propunere se referă la faptul că acest flux financiar trebuie să fie unul continuu, să uh, fie menținut și în calitate de raportor susțin această idee. Odată cu aceste lucruri, aș vrea să menționez și cum au fost, uh, cum s-a derulat finanțarea până acum și cu ce scopuri, care este sensul acestor, acestei finanțări. În primul rând este vorba despre siguranța și securitatea cetățenilor din Bulgaria, din acea regiune. Să vedem cum poate fi atins cel mai bine acest obiectiv. Ei bine, am o serie de întrebări care nu sunt uh, clarificate prin intermediul acestei, acestui regulament. Am transmis o serie de întrebări, un catalog de întrebări comisiei. Ieri am uh, discutat cu comisia. Ei bine, suntem acum uh, în faza răspunderii la acele întrebări. În această dimineață m-am întâlnit pentru prima dată cu raportorii din umbră. Ehm, mulțumită colegei mele, Chapontier, am reușit să fac acest lucru. Raportorii din umbră au ehm, acceptat această procedură de lucru, ce puțin eh, ideea mea despre procedură de lucru. Ei bine, Acum mă gândesc um, că vom putea să dăm spre traducere un proiect de raport cândva la începutul lunii februarie, ținând seama de propunerile comisiei. Mi se pare că nu vom avea parte de mari conflicte în dezbaterea ce va urma. Ce mă interesează pe mine cel mai mult este următorul lucru. Până acum, nu am avut rapoarte satisfăcătoare despre dezafectare, despre dezmembrarea centralei nucleare din Bulgaria. Ei bine, finanțarea cea nouă ar trebui să ne ofere posibilitatea de a ne ocupa de această chestiune și să plasăm această chestiune uh, undeva în centru. Ideea esențială este să justificăm din nou uh, de ce acești bani sunt necesari pentru uh, asigurarea siguranței cetățenilor din 2. Vă mulțumesc, spune președintele. Domnul Calfin are cuvântul din partea grupurilor politice. Председателю, аз искам да благодаря на докладчика по Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Harms și pentru faptul că ne-a prezentat punctul său de vedere în legătură cu această chestiune. Parlamentul uh, s-a alăturat comisiei în oferirea unei compensații complementare pentru Bulgaria, care în principiu ar trebui să acopere ajutorul pentru dezmembrarea acestui uh, reactor, care trebuie să fie echivalentă cu cel oferite Lituaniei și Slovaciei și să continue și după 2009. Aceste fonduri vor fi în principiu versate într-un fond special, cum s-a întâmplat și în Lituania și în Slovacia. Și aceste resurse vor fi alocate unor acțiuni concrete concrete pentru dezmembrare și alte mijloace vor fi investite în uh, aplicarea pe teren al unor tehnologii ecologice. Aș vrea să susțin ceea ce a spus doamna Hals și anume că, luând hotărârea de a transfera fonduri Bulgariei, Parlamentul trebuie să fie bine informat în legătură cu modul în care vor fi folosite aceste fonduri. Deci, doamna Harms pune problemele în mod corect și clar și poate trebuie să facem apel la adresa Guvernului Bulgar pentru a ne da informații complementare în legătură cu situația din această țară. Mulțumesc! Next, Domnul Balcitis, următorul vorbitor. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, naujosios ES valstybės turinčios. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, noile state membre ale Uniunii au încă centrale nucleare din prima generație și ar trebui să uh, Uh, se conformeze dreptului comunitar și Lituania a trebuit să ia o serie de decizii privind desafectarea uh, centralei nucleare. La finele anului trecut au, au urmat o serie de efecte negative, tensiuni sociale, rata șomajului și astfel o întreagă regiune a fost izolată ulterior. De aceea, acest sprijin financiar, ca întotdeauna, este cât se poate de necesar. În opinia mea, această necesitate apare uh, în sensul asigurării uh, securității oricărui cetățean european. Și, nu în ultimul rând, cu ajutorul acestor uh, finanțe, putem să păstrăm anumite locuri de muncă. Consider că lucrătorii de acum, uh, de la centrala nucleară, pot fi preluați uh, la alte, în alte domenii similare, de alte centrale. De aceea manifest, uh, de aceea vreau să mulțumesc Comisiei pentru interesul manifestat pentru Lituania, Slovacia și Bulgaria cu legătură la acest subiect. Mulțumesc și pentru ajutorul financiar. Sper că și Bulgaria va beneficia de astfel de sume, pentru că, într-adevăr, Uh, un stat membru nu are cum să financeze singur aceste demersuri. De aceea, eu sunt pentru o finanțare adițională a Bulgariei și sper ca pe viitor uh, să fie verificat dacă aceste mijloace sunt utilizate în mod corespunzător. Mulțumesc, spune președintele, următorul vorbitor. Благодаря, господин председател. Този... Domnul Ulcev, mulțumesc, domnule președinte. Acest regulament reprezintă o parte dintr-o poveste ale cărei diferite capitole au ocupat mult timp. În momentul respectiv, la începutul acestei povești, energia nucleară avea reputație proastă și rezultatul a fost uh, oprirea celor patru reactoare ale centralei de la Costodui din Bulgaria. Pierderile de pe urma acestei închideri a reactoarelor reprezintă sume foarte mari, adică miliarde de euro pierderi directe. Finanțarea dezmembrării a fost oprită și Bulgaria nu este capabilă să suporte aceste conduri, costuri singură. De aceea trebuie să se bucure de un ajutor financiar și tehnic. Acest ajutor ne-a fost acordat până în 2009. Nu vreau uh, să intru în detalii în legătură cu acest termen, de ce 2009. Poate pe viitor se va putea da un răspuns, dar Ceea ce este clar este faptul că nici că sumele acestui ajutor, precum și uh, sprijinul tehnic, nu au fost suficiente, au fost inferioare oricum ajutorului acordat celorlalte două state din Uniunea, Europeană care au beneficiat de astfel de ajutoare. Un ajutor complementar ar putea să ne permite să ajungem la egalitate cu celelalte două state membre și va reprezenta un gest de solidaritate la nivel european și va permite să se rezolve o problemă care are valențe europene. Având în vedere că e vorba de o premieră în acest domeniu, cer colegilor să sprijine raportul doamnei Harms pentru că avem nevoie de acest sprijin imediat. De aceea, permiteți-mi să îmi exprim sprijinul, acordul și toată simpatia mea față de poziția doamnei Harms. Cred că vom colabora bine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Herzog! Thanks so much, Chairman, uh, to giving me the floor. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Ca să trec în revistă istoricul acestui caz, atunci când Parlamentul a um, propus uh, asigurarea uh, de fonduri suplimentare celor trei țări, eu am fost uh, raportor din umbră și am spus atunci că închiderea acestor centrale nucleare în cele trei țări deoarece vor fi uh, închise înainte de uh, terminarea perioadei de exploatare, nu trebuie, nu se poate accepta niciun compromis. Cetățenii uh, nu pot fi pedepsiți pentru faptul că au devenit membri ai Uniunii Europene. Și resursele proprii ale acestor țări vor trebui cheltuite pe construirea unor noi centrale. De aceea, cred că a fost o mare realizare a acestui Parlament și, în special, acestei comisii, că a obținut acest sprijin aproape din partea tuturor uh, partidelor politice. Salut flexibilitatea și abordarea doamnei Harms și cred că trebuie să ne concentrăm atenția asupra uh, unității dintre noi, pentru că dat, din cauza crizei financiare, bugetul este o chestiune importantă și noi trebuie să găsim mijloacele necesare pentru a sprijini cele trei țări. Aceasta este miza. Mă bucur că Comisia și ia răspunderea, răspunderea necesară. Vă mulțumesc foarte mult. Danke sehr. Darf der Kommission das Wort geben, Herrn Mulțumesc. Dorește să ia cuvântul și comisia? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, propunerea noastră pentru, această nouă, nou, pentru acest nou regulament uh, va fost înmânată din diverse motive. Finanțarea pentru Bulgaria la finele anului trecut pentru uh, dezafectarea din Cozodui a încetat în Ignalina și în Boronice, finanțarea pentru dezafectarea centralei nucleare continuă până la finele anului 2013. Noi vrem, cu propunerea noastră, să luăm cele trei țări, uh, pentru că trebuie să se bucure toate cele trei de solidaritate la uh, nivelul egalității pe care vrem să o asigurăm și vrem să transpunem în realitate faptul că am propus 300 de milioane ca finanțare. Sunt de acord cu doamna Harms. Dacă este nevoie de clarificare și asta pentru Bulgaria, atunci bineînțeles că Bulgaria trebuie să beneficieze de această clarifica clarificare și sunt sigur că și colegii noștri din Bulgaria vor reacționa pozitiv la solicitările noastre. În tratatele de aderare s-a stipulat foarte clar că trebuie să se efecteze o completare a acțiunilor de commissioning în domeniul energetic și bineînțeles că s-a stipulat uh, dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare, lucru care trebuie să se întâmple așadar. Dar, de cealaltă parte, cei care au uh, posibilitatea să vorbească cu cei de la Londra, care uh, finanțează proiectele noastre prin intermediul nostru, vor concluziona repede că proiectele de eficiență energetică în Burgalia uh, vor fi prezentate și celorlalți parteneri. Pentru a nu vorbi foarte mult, vreau să spun că susținem și aceste idei și ne bucurăm că propunerile noastre și direcția dictată de noi uh, sunt respectate aici. Ne gândim, sigur, că siguranța nu poate fi condiționată și negociată. Și siguranța este aceea care ne spune că în Coslodui există un proces de desafectare neîntrerupt și tot uh, acum vreau să mulțumesc pentru uh, sprijinul cu privire la directiva de securitate pe care l-am primit de aici. Așteptăm primul proiect de raport și suntem siguri că, mulțumită doamnei Harms, cu acest prim proiect de raport vom avea succes și vom ajunge repede la final. Și, nu în ultimul rând, țin să transmit un mesaj acestei comisii. Avem nevoie și de o decizie a Consiliului, să sperăm că până la pauza de vară, astfel încât în mai să se ia o decizie la nivelul Parlamentului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Harms poate să ia cuvântul încă o dată. Aș dori să ofer un exemplu ca să justific de ce trebuie să clarificăm dacă uh, o parte considerabilă din banii care vor fi uh, transferați acum uh, sunt utilizați în mod corespunzător. Până acum, elementele, din, uh, elementele utilizate din reactorul 3 și 4 au putut să fie dezafectate complet și transportate. aceste elemente au fost depozitate departe de centrala nucleară însă nu există o posibilitate, o capacitate de depozitare intermediară. Ei bine, acum trebuie să asigurăm această capacitate. Aici uh, ne aflăm în postura de a spune că trebuie să mizăm pe o dezafectare sigură și uh, continuă tocmai prin această depozitare intermediară. Și atunci trebuie, bineînțeles, să vedem că tot să veghem asupra unei finanțări bune. Uh, aștept cu nerăbdare discuțiile ce vor urma. Sigur că va trebui să discutăm o serie de detalii, dar uh, consider că comisia noastră, în ceea ce privește situația de la Coslodui și sarcina din Bulgaria, poate să se pregătească pentru directiva privind uh, depozitarea de deșeuri, care uh, va fi discutată în toamnă. Pentru că ați discutat despre niște standarde adineauri, standarde ale reactoarelor și ale siguranței de acolo. Ei bine, nu există unitate cu privire la acestea la nivelul Uniunii Europene. Eu cred, după cum am, a rezultat și din audierea domnului Oettinger, că aceasta este o sarcină esențială pentru spațiul comunitar în următorii ani, pentru că, într-adevăr, este nevoie de standarde ridicate. Deocamdată, în ceea ce mă privește, sunt satisfăcută de modul în care am inițiat chestiunea Coslodui și mă bucur, mă chiar bucur că avem un flux informațional foarte bun cu Comisia Europeană. Mulțumesc, spune președintele. Iată, am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctele 13-14. Acestea vor fi tratate împreună. Este vorba despre informarea referitoare la medicamentele liberate pe bază de rețetă. Uh, Uh, directivă și regulament. Domnul Iorgo Kațimarkakis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aici despre o chestiune foarte controversată, chiar și din punct de vedere politic. Am discutat și în forumul farmaceutic um, mai mult timp, am urmărit această chestiune. Ei bine, tema informării pacienților este destul de veche. Deja din anul 2003 a eșuat în Parlamentul European, e bine, cred că acum nu ne mai permitem încă un eșec. Ne amintim foarte bine de uh, audierea comisarului Dali în Comisia Envi. Acolo nu s-a stipulat foarte clar dacă va retrage propunerea sau nu. Ei bine, nici nu există un motiv de retragere. Știm cu toții că pachetul farmaceutic, din care discutăm uh, mai multe aspecte, conține trei uh, părți Primele două părți nu sunt controversate, al treilea punct este mai controversat și vizează strict pacienții. De ce? Pentru că este vorba de acordarea, unor mai mult, acordarea mai multor informații cu privire la chestiuni care vizează direct pe pacienți, și anume cu referire la sănătatea acestora. Și evident, pacienții vor să fie uh, implicați în politica informațională a medicului. Trebuie așadar să vedem dacă medicii uh, se comportă corect cu pacienții, pentru că, în medie, în Europa au doar 15 minute la dispoziție pentru a discuta cu pacientul, ceea ce este prea puțin. Și atunci trebuie să vedem ce putem uh, să facem, pentru că uh, pacienții ajung să depindă de uh, ideea de autovindecare și de automedicație. De aceea, ar trebui să luăm propunerea sau cererea de față, care conține elemente bune, dar nu exhaustive, și să o modificăm în așa fel încât să fie fezabilă. Trebuie să ne asigurăm că nu există o uh, interacțiune directă între producătorii de produse farmaceutice și pacienți, pentru că informarea pacienților stă mereu sub egida ideii nu, nu avem voie să facem acest lucru pentru că este vorba de publicitate. Ei bine, dragi colegi, de-a lungul anilor de muncă asiduă în forumul Pharma, am concluzionat că este exclusă uh, ideea de publicitate, pentru că nu este vorba de publicitate, este vorba despre informații, transmiterea de informații neutre, importante și corecte. Avem și un control ex ante prevăzut, pentru că nicio informație cu privire la un medicament pe bază, eliberat pe bază de rețetă nu va fi transmisă publicului larg fără o autorizație Uh, de la uh, autoritățile competente. Aceste autorități competente sunt numite de statele membre. Așadar, statele membre au libertatea să facă acest lucru. Dar foarte clar este că mereu există o stație intermediară și anume această autoritate care decide și verifică ce informații uh, vor parveni publicului larg cu privire la un medicament pe bază de rețetă medicală. Aș dori să întreb care dintre dumneavoastră de aici citește cu plăcere prospectul de la medicamente. Paul Rubic, uh, iată, a fost singurul care a ridicat mâna, pentru că toți ceilalți, eu fiind inclus în această categorie, uh, nu prea, citim, uh, nu prea citesc prospectul, mai ales pentru că mi se face frică. Acest prospect este scris de juriști pentru juriști. Este absolut de neînțeles. De aceea, la politica informațională putem să facem ceva pentru uh, cetățeni și nu putem să lăsăm prospectul așa. Trebuie obligatoriu schimbat. Este vorba așadar despre modul în care reușim să modificăm prospectul cum uh, reușim să-l îmbunătățim din punct de vedere grafic, cum putem să utilizăm tehnologiile moderne, pentru că avem și un tratament inegal în Europa și la urmă este o chestiune de piață internă. În diferitele uh, țări membre există diferite posibilități de a completa prospectul medical. E bine, am dorit să armonizăm aceste posibilități și vrem să oferim informații și online, astfel încât, indiferent unde ne aflăm în Europa, să avem acces la prospect în limba noastră maternă. Mai mult decât atât, putem să uh, luăm și elementele grafice în calcul, de exemplu, la un preparat pentru inhalare să avem un desen animat care să arate cum trebuie inhalat produsul respectiv. Totul ține de utilizarea corectă a medicamentului și de efectele care le generează medicamentul, care trebuie să fie înțelese foarte clar de pacienți. Avem 400 de medicamente uh, autorizate central în Londra. Aceasta ar fi uh, autoritatea care va da mai departe pachetele de care avem nevoie. Ca un compromis vin cu o propunere. Această temă controversată a publicațiilor cu privire la sănătate publică este foarte sensibilă, pentru că pot, se poate ajunge la presiuni în acest domeniu, dar putem să amânăm această discuție, pentru că, după cum am spus, este o temă foarte sensibilă, uh, se ajunge uh, mereu la discuția despre publicitate ascunsă prin temediul acestor informații. Bine, dacă ar fi cazul, atunci bineînțeles că am putea să luăm măsuri. Un ultim punct. Um, schimbul de informații între, sau de scrisori între concernul farmaceutic și pacient. Până acum este exclus să se întâmple acest lucru, o comunicare directă între cei doi actori. Noi suntem însă de părere că trebuie să existe o posibilitate a unui dialog, însă cu o stație intermediară a autoritățile acelea competente de care v-am spus uh, adineauri. Uh, Astfel avem posibilitatea să mm, îi ajutăm pe pacienți să se informeze cu privire la diferitele întrebări care pot apărea. Deocamdată, uh, pacientul se întreabă oare este chiar atât de uh, periculos medicamentul de nu pot să iau legătura cu concernul farmaceutic ce îl produce și nu pot să intru în contact direct cu aceștia ca să obțin mai multe informații. Ei bine, deocamdată acestea au fost informațiile mele. Vă mulțumesc pentru discuțiile ulterioare. Mulțumesc, spune președintele. Primul vorbitor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o propunere foarte importantă pentru că, după cum ne-am dat seama, vizează, strict, vizează în primul rând cetățenii europeni. Este vorba despre accesul liber la informație și acesta trebuie să fie garantat. Pe de altă parte, trebuie să evităm publicitatea. Este un, o propunere foarte importantă, după cum spuneam. Iată o informație interesantă. OMS-ul pleacă de la premisa că 50% din pacienții europeni uh, nu uh, înțeleg foarte bine ce fel de medicamente uh, consumă, de fapt, când se tratează. Deci, iată, ne aflăm pe un uh, drum destul de dificil. Domnul raportor, da, a ilustrat foarte bine uh, această chestiune și vine cu amendamente pentru a modifica această propunere și a optimiza. Uh, aceste amendamente nu fac altceva decât să ilustreze această marjă oarecum mică de libertate pe care o avem. La amendamentul 20, spre exemplu, este vorba despre faptul că un pacient poate, poate obiecta, că, faptul că se poate obiecta uh, în fața autorităților publice când se constată nereguli. Ce mecanism este însă acesta? Înainte am discutat despre sancțiuni. Deci, prin acest proces, sancțiunile pot să fie întârziate. Concret, există state membre unde durează 2-3 ani până când la nivel juridic se ia o hotărâre. O hotărâre cu aplicabilitate juridică și asta cu toate că sancțiunile ar trebui să intre în vigoare foarte, foarte repede. Aceasta ar fi întrebarea mea. Mulțumesc, doamna uh, care era de campus. Domnul care era de campus. Uh, Sugestões do relator sunt. Sugestiile raportorului sunt în general bune, iar ideile meu se înscriu pe aceeași direcție. Sunt în favoarea propunerii comisiei în general, însă aceasta trebuie să devină mai impermeabilă la reclamă și uh, să evite confuzia între informare și reclamă sunt pentru amendamentul 3, informarea publicului, dar nu vrem ca industria să poată să delege părților terțe asigurarea informațiilor către pacienți, pentru că asta dă naștere unor dificultăți în ceea ce privește răspunderea dacă are loc un accident. Avem nevoie de răspunsuri la întrebările puse de consumatori. Trebuie să putem monitoriza informația asigurată, fără ca monitorizarea să devină mai dificilă și mai îndelungată. Se menționează conținutul video de pe paginile de internet care informează pacienții, dar mijlocul video permite includerea unor, uh, foarte ușoară a unor reclame. Chiar și în contextul unui video educațional. Din nou se face o confuzie aici între educație și reclamă. Mai există și alte diferențe de opinii. În general suntem de acord, dar credem că trebuie mai bine separată informarea și reclama. Mai multe detalii privind canalele autorizate și trebuie să fie vorba doar despre firmele însele, nu despre intermediari care să asigure informațiile acestea. Să trec la regla- regulament. Spuneați că este o dezbatere comună. Bun. Privitor la regulament. Sugestiile raportorului sunt în general bune și noi suntem în linii mari de acord cu acestea, întrucât sunt implicate costuri mai mari pentru IMM-uri, uh, atunci finanțarea ar trebui să, provine, să provină din bugetul comunitar. Raportorul este pentru o evaluare mai transparentă a informațiilor de către autorități, iar orice respingere trebuie să fie bine justificată. Până acum suntem de acord, însă raportorul menționează că perioada Uh, de evaluare a informațiilor ar trebui să fie redusă la 30 de zile, dar noi credem că ar trebui sporită la 120 de zile, altfel aprobarea informației ar putea să fie prea grăbită. Noi dorim informații mai fiabile, uh, în general, suntem de acord cu raportorul, dar vrem să ne asigurăm că extinderea bazei de date farmacologice de la Londra, al agenției, să pună la dispoziția consumatorilor informații privind toate medicamentele europene. Trebuie să conțină tot ce a fost deja aprobat de către autoritățile naționale, informații care să fie disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene și vom depune și câteva amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc din partea Comisiei, domnul Führing. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Noi putem să ne exprimăm foarte succint. După cum știți, comisarul Dali a spus că va examina de la, din nou acest, această propunere și că se va axa mai mult prin această propunere asupra pacienților. Și bineînțeles că va ține cont de opiniile Parlamentului. Deocamdată să sperăm că aveți uh, înțelegere pentru faptul că nu mă pot exprima acum cu privire la toate lucrurile enunțate astăzi. Sigur că înțelegem, spune președinte, doar așa este în viață. Uh, domnul raportor, încă o dată? Da, foarte pe scurt, spune raportorul. Domnul Dali a spus într-adevăr cele uh, menționate de reprezentantul Comisiei și sigur că avem și noi, ca Parlament European, oarecare răspundere aici. Uh, Însă, deci nu vom renunța la această propunere în niciun caz. Cu privire la ceea ce au spus colegii mei, da, Uh, cu privire la mm, artic, amendamentul 20, uh, la acest amendament practic oferă răspuns regulamentul. Deci nu este vorba de o întârziere a emiterii de sancțiuni și de aceea și spunem că în termen de 30 de zile trebuie să existe o reacție. Dar sunt deschis la orice discuție și ar trebui să discutăm cu toții dacă termenul de 120 de zile nu este mai bun sau ceva la mijloc. Oricum, trebuie să fie stabilit un termen limit, un termen clar pentru uh, evitarea evitarea întârzierilor care au fost uh, date ca exemplu domnul Balcic. În ceea ce privește materialele video, sigur că acestea trebuie să fie examinate de autoritățile competente și dacă există vreo urmă de publicitate în acestea, atunci vor fi refuzate și nu vor fi uh, transmise publicului. Per ansamblu, sunt uh, bucuros de faptul că, iată, beneficiez de susținere aici în comisie și că există amendamente și, bineînțeles, trebuie să găsim compromisuri pentru a avea succes și le vom găsi cu siguranță. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Iată, am ajuns uh, la finele acestui punct, dar doamna colegă Cotieres Cotines dorește să spună ceva, pentru că nu a fost la început aici. Doamnă Cotieres, vreți să spuneți ceva? mítines al mismo tiempo, luego le agradezco que me debe ahora la palabra. Vă mulțumesc, iată, am, ar, a trebuit să fiu concomitent în trei reuniuni. Îmi ce scuze că n-am putut să vin uh, de la început și uh, mă vă mulțumesc că mi-a acordat posibilitatea de a vorbi acum cu privire la acest raport. Cred că avem de a face cu o temă specială Toată lumea a luat cuvântul în mod relevant cu privire la acest subiect și uh, vedem că vom munci în numele cetățeanului. Aș dori să vin și eu cu amendamente. Dar ce apreciez este faptul că Parlamentul arată foarte mult bun simț cu privire la această temă. Există femei în societate care uh, sunt uh, uh prom Deci, revenind, există sigur uh, situații în societate în care cetățeanul trebuie să fie sprijinit și, bineînțeles, că discutăm și despre relația medic-pacient, despre, să spunem, serviciile de urgență în care, uh, la care pacienții pot apela și dimineața la 5, dacă este să spunem, numai pentru a întreba ce fel de medicament pot lua, pentru că, iată, am uh, dureri în zona cordului. Deci, se poate face și așa ceva, putem să transpunem așa ceva în realitate, nu cred că este foarte scump un hotline medical ar putea să fie introdus peste tot în uh, statele membre, pentru că sunt de părere că este o chestiune funcțională și ieftină și ar trebui să o luăm în considerare. Și am totuși o întrebare către colegii mei. La televizor vedem uh, modul în care afectează criza economică și publicitatea. Există foarte multe uh, materiale publicitare pentru produse farmaceutice, deci o adevărată invazie a reclamelor la medicamente. Uh, și atunci vedem în reclamă cum uh, dacă cineva are o mică durere de cap, uh, Uh, poate să ia o mini-pastilă și repede se simte mult mai bine și poate să meargă la teatru. Deci este vorba de o avalanșă uh, de astfel de materiale publicitare și cred că putem să uh, verificăm această chestiune la nivel comunitar să vedem de ce anume în vremuri de criză iau amploare reclamele la medicamente. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Avem și termenul de predare al amendamentelor, 3 februarie la prânz. Uh, sunt binevenite toate amendamentele. Trecem la punctele 15 și 16 pe care le tratăm împreună. Este vorba despre farmaco se încurcă președintele în, uh, pronunțarea cuvântului farmacovigilență. Și primul care are cuvântul Prima este doamna raportor Rivazi. Este rândul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport privind farmacovigilența, ceea ce înseamnă supravegherea efectelor secundare ale medicamentelor, uh, și este o chestiune foarte de actualitate, având în vedere efectele secundare ale vaccinului împotriva gripei H1N1 Această directivă apare din cauza unor probleme mari pe care am avut cu uh, medicamentele, cum este tilbestrolul care uh, și talmidaminul care au uh, creat uh, efecte secundare, atrofia membrelor, uh, bebelușilor femeilor uh, însărcinate care foloseau ca sedativ încă în anii 60. Deci, Comisia propune o reactualizare a acestei directive, un lucru bun, uh, dar sunt aspecte de ameliorat. Trebuie să fim foarte vigilenți în legătură cu autorizațiile de punere pe piață. Acestea trebuie să fie foarte serioase, în măsura în care efectele clinice în amonte permit deja detectarea unor efecte secundare. Și când se solicită autorizări de punere pe piață condiționată, cu planuri de gestionare a riscurilor, acesta trebuie să fie o excepție a excepției. Deci trebuie să se justifice avantajul noului medicament în funcție de medicamentele existente. În al doilea rând, dacă medicamentele intră în distribuție, cum sunt uh, raportate efectele secundare. Bineînțeles, uh, persoanele care lucrează în domeniul sănătății trebuie să se implice, dar uh, Eh, de fapt, eh, medicii nu completează întotdeauna fișele, deci primim foarte puține informații de la medici și alte persoane din domeniu în legătură cu eh, efectele secundare. Am făcut o audiere pe această temă cu reprezentanții corpului medical, asociațiilor, reprezentanții care se ocupă de farmacovigilență și medicii ne spun procesul e prea lung, prea multe formulare de completat, la început o facem și după aceea nu mai facem. Uh, deci, propunerea făcută este aceea de a implica pacienții mai mult. După ce pacienții au luat un medicament și constată efecte secundare, să informeze autoritățile regionale și naționale imediat și să ceară medicului să uh, facă o informare în legătură cu efectul respectiv și să se coroboreze datele la nivel național. Experții care au făcut studii arată că uh, sunt multe informații care se pierd pentru că medicii nu le comunică. Deci, trebuie să insistăm în acest sens. Acum, problema legată de laboratoarele farmaceutice. Trebuie ca e, să lucrăm împreună. Cerem ca laboratoarele să nu evite centrele regionale sau naționale și să nu comunice direct informațiile eh, la Organizația de Farmacovigilență. Aceste informări trebuie să se facă în complementaritate, pentru că altfel centrele naționale eh, nu vor avea suficiente date și acestea sunt cele care au legături um, cele mai strânse cu fabricarea medicamentelor. Deci, eu cred că trebuie să avem încredere în instituții, atât cele europene cât și cele de la nivel regional și național. Deci trebuie să consolidăm aceste centre regionale și naționale cu o finanțare sau publică din partea țărilor care pot să facă acest lucru sau mixtă, dar atenție să nu fie o finanțare strict privată, pentru că eu nu mă opun ideii de a taxa medicamentele, dar uh, Uh, să nu apară conflicte de interese. Deci, de aceea mă exprim în favoarea unei finanțări mixte. În legătură cu uh, instrumentul uh, de vigilență la nivel european, poate notificarea trebuie îmbunătățită, dar e nevoie și de transparență. Experții din ONG-uri trebuie să aibă acces la informații. Comisia ne propune doar ca autoritățile naționale și uh, cei din domeniu să aibă acces la informații. Noi dormim o deschidere mult mai largă. Se propune autoritate europeană consolidată pentru farmacovigilență. astăzi există grupuri de lucru, aproximativ mai informale, care lucrează din când în când. Comisia propune un comitet consultativ care să facă recomandări fără prerogative dar cred că dacă dorim să facem ceva, trebuie să-i dăm prerogative. Deci noi propunem un comitet de evaluare pentru farmacovigilență datelor disponibile din partea statelor și de la nivel european. Cum ar putea el fi format acest comitet? Comisia propune 10 persoane numite de statele membre și încă 5 numite de comisia. Dalna McCaven, care la Comisia Envi s-a ocupat de acest uh, text, uh, propune o persoană din partea celor 27 de state membre. Eu aș face altă propunere care funcționează foarte bine în anumite state, și anume colegii. Adică, pentru mine ce important este încrederea, credibilitatea organului pe care îl creăm. Deci, să existe un colegiu eh, cu reprezentanți ai diferitelor state, experți, bineînțeles, în eh, domeniu, de persoane din domeniul sănătății și un colegiu ehm, cu participarea asociațiilor de pacienți, de consumatori. Adineori m-am întâlnit cu reprezentanții unor asociații uh, Uh, care acționează la un nivel foarte înalt în domeniul uh, farmacovigilenței. Deci ar fi mai bine să formăm din aceștia acest comitet și uh, nu cu câte un reprezentant al fiecare stat membru. Deci pentru credibilitate ar fi mai bine să avem aceste trei colegii. Um, prospectul um, medicamentelor este o problemă în sine. Comisia propune un rezumat. Dar ce să scriem în rezumat? Să nu punem efectele secundare. Dacă le punem efectele secundare, speriem pacientul. Nu. Eu aș prefera ca efectele secundare să fie stipulate și dacă am luat uh, acest medicament și am un efect secundar, nu mă alarmez pentru că acest lucru apărea pe uh, prospect. pouvoir l'informer. Mais on est vraiment deci eu sunt pentru informarea pacienților. Deci ideea este să avem uh, prospectul cel mai complet posibil. Poate să existe un raport pe internet și un, o, un prospect mai redus în cutie. Deci cam asta ar fi, pe scurt, liniile majore ale acestui raport privind farmacovigilența. Dorim ca el să fie bine perceput de toată lumea, pentru că cu o bună farmacovigilență vom avea, vom câștiga încrederea pacienților și vom avea o bună sec- uh, securitate a folosirii, siguranța folosirii acestora. Domnul Hatzicamakakis. Mulțumesc, domnule președintelor. Sunt de acord cu majoritatea punctelor uh, prezentate de doamna raportor. Da, bazele de date naționale ar trebui să fie uh, să se renunțe la ele și acestea ar trebui să fie avizate pe viitor ca să fie mai eficiente și mai actuale, astfel încât, dacă apar probleme, să poată fi recunoscute ca atare la început. În ceea ce privește regulamentul, uh, ar trebui să ne gândim la un comitet consultativ pentru farmacovigilență, uh, pentru susținerea acelui uh, comitet menționat anterior. Putem să ne gândim și la așa ceva și putem să facem și o cerere în acest sens. În ceea ce privește articolul 21, este vorba despre uh, este vorba despre acordarea de licențe acest lucru trebuie să apară în acest, aici trebuie să stipulăm și ce se întâmplă în momentul în care uh, discutăm despre produse neconforme. Deci să vedem care sunt consecințele dacă regulile nu sunt respectate. Și în ceea ce privește la articolul 23 este vorba despre listele de medicamente pentru uz uman care trebuie să fie supravegheate îndeaproape, e bine, dacă avem astfel de medicamente, ar trebui să uh, le împachetăm în așa fel încât să se recunoască din capul locului despre ce medicament este vorba, pentru ca pacientul să primească din start informații corecte, dar toate aceste lucruri vor fi discutate pe parcurs. Vă mulțumesc. Domnul Balciu. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, Punctul 3 și 5 sunt uh, punctele cele mai importante și anume știm că 5% din pacienții care ajung la spital ajung din cauza efectelor secundare ale medicamentelor. De asemenea, mulți pacienți suferă din cauza efectelor adverse ale medicamentelor. Astfel, avem o problemă gravă care trebuie combătută și despre care s-a discutat deja foarte mult până acum, Uh, în discuțiile anterior purtate am uh, uh, luat în discuție și coordonarea care trebuie să fie acordată în domeniul farmacovigilenței din punct de vedere științific. Pentru că industria farmaceutică este ca uh, grad de periclitare imediat situată după traficul de arme. Și atunci, uh, uh, în ceea ce privește pe raportor, am văzut că a lucrat foarte intensiv la acest dosar. Aș vrea să văd ce părere are despre ideea de independență în acest domeniu. Mulțumesc, domnule președintele, domnul Coreira de Campos. Obrigado, Sr. Presidente. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aceste două acte normative sunt foarte importante. Noi sprijinim sugestiile raportorului, care, în general, răspund îngrijorărilor noastre. Unele puncte pozitive separarea între uh, informația esențială și celelalte informații în prospect, însă asta vă put, uh, va putea uh, descuraja consumatorii să citească restul informațiilor. În ceea ce privește restricționarea utilizării reclamei, spațiului publicitar de către industrie, suspendarea de licențe pentru nerespectarea anumitor termene și îmbunătățirea accesului la baza de date în ceea ce privește efectele secundare. Dar suntem și uh, nu suntem de acord cu anumite chestii, chestiuni, cum ar fi restricționarea anumitor produse pe piață dacă nu par să fie uh, vârf de gamă. Consecințele ar fi uh, să împiedice competiția și inovația și va, va fi o mare ceartă între deținătorii de licențe vechi și cei care doresc licențe noi va fi un dezacord și între statele membre și va fi mai dificil să se realizeze armonizarea. Unele state membre vor fi în favoarea introducerii noilor produse. De aceea suntem uh, împotriva acestui punct. Apoi se pune problema raportării de către titularii de licențe. Raportarea de către sectorul privat către autoritățile naționale, mai degrabă decât către cele europene. Ceea ce nu merge în sensul simplificării dorite de comisie, comisia dorește ca rapoartele să fie adresate eudro, către Eudrovigilance, dar dacă încurajăm raportarea către autoritățile naționale, atunci dimensiunea europeană se, redus, se reduce. Vreau să accentuez încă un punct cu care nu suntem de acord. Raportorul menționează că trebuie să existe un uh, sistem de finanțare exclusiv public. După părerea noastră, asta va duce la niște taxe foarte mari pentru agențiile naționale și pentru cea europeană. De aceea, titularii licențelor de comercializare, industria, va fi mai puțin răspunzătoare. Un sistem de finanțare mixt ar putea să fie mai eficient și mai echitabil. Dacă punem accentul pe răspunderea publică, în cazul acesta la nivel european și întreaga sarcină administrativă se concentrează la acest nivel, atunci cred că se, sugestia este greșită. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gutierrez. Thank you. Eh, hay un tema de care que me preocupa mucho. Yo he introducido algunas enmiendas, pero... Mă îngrijorează un lucru. Am depus o serie de amendamente, însă cred că trebuie să promovăm cer- cercetarea în domeniul farmacovigilenței, pentru că se pune problema combinării medicamentelor, unul putând anihila efectele altuia. Ceva este neclar în directivă, dar care există în viața reală, și anume nevoia de a îmbunătăți procesul de diagnoză. Este extrem de important să evidențiem acest lucru și legătura cu rezultatele medicale. Noi știm că din analiza oncologică că există mai multe tipuri de cancer, dar multe spitale nu au pus la punct un sistem dezvoltat și atunci diagnozele lor se ocupă doar de o anumită zonă. Aceste diagnoze nu sunt atât de uh, exacte cât ar trebui pentru că le lipesc, lipsesc anumite analize. Institutele care, institutele care se ocupă de cancerul la sân de obicei fac apel la o a doua diagnoză pentru a vedea dacă tratamentul prescris este adecvat pentru pacient și de multe ori anumiți pacienți au fost excluși de la tratament pentru că diagnoza a fost greșită. Trebuie să ținem cont de acest lucru când discutăm despre farmacovigilență, pentru că adeseori pacientul poate să primească o diagnoză, un diagnostic greșit. Pentru anumite tipuri de analize, trebuie să solicităm un diagnostic exact pentru că altfel pacientul poate să fie nevoit să suporte un, niște tratamente foarte dure. Trebuie să existe o mai bună monitorizare a diagnozelor. Dacă ne uităm la listele de persoane decedate în urma prescripțiilor greșite, vedem că este un fenomen tragic și de aceea medicii se confruntă cu pacienți tot mai agresivi și cu avocați care se specializează în, uh, în domeniul neglijenței medicale. Cred că diagnoza are o importanță capitală. Vă mulțumesc. Dankeschön, die Kollegin Sartori hat das Wort. Vă mulțumesc, doamna Sartori are cuvântul. Si, președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să mă opresc doar asupra unui punct în legătură cu farmacovigilența. Eu cred că e clar pentru toată lumea că trebuie să dăm toată atenția când vorbim despre aceste subiecte. faptului că este un subiect legat direct de persoana umană, deci interesele ei sunt fundamentale. Când vorbim despre medicamente, nu doar persoana umană trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre, ci mai ales această persoană în momentul în care ea este foarte fragilă, în momentul în care este bolnavă. Deci, astfel de subiecte nu pot fi discutate în același fel ca alte subiecte. Trebuie să le tratăm cu mai multă sensibilitate. Și în legătură cu acestea fiind spuse, un lucru mă preocupă și anume problema controlului. Eu am, trebuie să avem încredere în uh, industrie, în industria farmaceutică, bineînțeles. Trebuie să le permitem să experimenteze și să pună pe piață um, obiectul uh, și rezultatul cercetărilor lor pentru a ne îmbunătăți calitatea vieții. Dar uh, controlul, în domeniul controlului, o prezență publică este indispensabilă, fundamentală, nu poate fi redusă. Când vorbim despre sănătate, avem un instrument uh, important de control și anume rețeaua medicilor și spitalelor care pot să furnizeze date în mod constant la, cu costuri acceptabile. De aceea, această sugestie în legătură cu controlul este atât de importantă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această indicație. Doamna Lindstrom Rossi din partea Comisiei are acum cuvântul. Îmi cer scuze, își cere scuze președintele Stefan Füring încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. De data aceasta pot să spun și eu mai multe lucruri ca data trecută. Vă mulțumesc pentru raport, pentru proiectul de raport și pentru colaborare. Aș vrea să vorbesc pe scurt despre cinci puncte. Asta în baza celor spuse deja în sânul comisiei. În ceea ce privește aprobarea. Comisia cu această propunere nu vrea ca condițiile de uh, a, aprobare a medicamentelor să fie slăbite. Deci nu aceasta este intenția noastră și o spun clar și răspicat. Este vorba de alte reglementări care uh, țin cont de aceste lucruri și de data aceasta Comisia nu vrea să schimbe nimic aici. Ce se vrea cu această propunere și cu ideea de conditional, conditional marketing authorization, cu autorizarea condiționată, este să cerem autorizații mai clare, mai multe, pentru că se poate face acest lucru, dar iată în prezent, în, la nivelul autorităților naționale, autoritățile nu pot să o acorde o licență și să ceară informații adiționale. Și atunci, bineînțeles că apare problema riscurilor care trebuie mereu să fie luate în calcul. Și bineînțeles că sunt și situații în care uh, sunt necesare informații adiționale. Deci, care este intenția noastră în ceea ce privește autorizația pentru un medicament? Noi nu vrem să reducem condițiile de autorizație. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, baza de date. Noi suntem de părere că pe o piață internă ca aceasta, acum nu mai are sens pentru același medicament să se facă înregistrări în tot soiul de baze de date naționale, mai ales că avem o bază de date europeană care trebuie să fie funcțională. Deci uh, avem o plus valoare dacă înregistrăm un medicament într-o bază centrală de date care să parvină Uniunii Europene în întregimea ei. Asta nu înseamnă că statele membre sunt excluse de la evaluarea informațiilor nici de cum, dar, iată, de data aceasta prim, uh, pot să acceseze informațiile în baza unei singure centrale, o bază de date centrală. În al treilea rând, prospectul. S-a discutat deja despre informația care trebuie să parvină pacientului prin prospect. Bineînțeles că prospectul reprezintă o provocare foarte mare, pentru că acolo trebuie să comunicăm odată uh, eficiența unui uh, medicament, dar și riscul. Și bineînțeles că aici uh, provocarea este mult mai mare decât când, bineînțeles, se emit instrucțiunile de folosire a unui, unei jucării sau instrucțiunile de asamblare ale unui aparat. Deci, de data aceasta, discutăm despre riscuri, pentru că și acestea trebuie să fie comunicate. Și iată, este foarte dificil să facem acest lucru, să balansăm aceste două aspecte, odată eficiența și riscul. Credem că este de asemenea periculos să ne axăm doar pe aspectul pericolului într-un prospect, pentru că ce facem? riscăm să distragem atenția de la eficiența, de la efectul medicamentului și nu acesta este scopul unui tratament. În al patrulea rând, transparența. Da, și noi suntem uh, de acord că trebuie ca opinia publică să aibă acces la anumite informații, însă trebuie să ne gândim dacă face sens să asigurăm, să garantăm accesul la o asemenea bază de date, asta accesul opinii publice, pentru că poate să fie contraproductiv. De aceea, în opinia noastră, am uh, lăsat oarecare flexibilitate în acest domeniu, pentru că de cele mai multe ori, sau câteodată, prea multă informație strică și acest lucru poate să se aplice aici. Nu în ultimul rând, punctul 5. Finanțarea. Într-adevăr, propunerea pentru regulament oferă posibilitatea ca anumite uh, activități de farmacovigilență să fie prevăzute cu o taxă la nivel industrial. Nu știm exact dacă asta înseamnă că activitățile agenției vor fi direct influențate, asta în raport cu industria. De fapt, uh, conceptul nu ne este foarte clar, adică de ce să plătesc o taxă dacă îmi duc mașina la controlul tehnic. Uh, nimeni nu se gândește că uh, care este rolul acelui control tehnic. În țara mea uh, uh, trebuie să plătești o taxă și când mergi la uh, tribunal, dar n-am auzit pe nimeni să spună că în baza acelei taxe uh, judecătorul este influențat. Deci, uh, taxe există peste tot, dar nouă, iată, nu ne este foarte în clar uh, Uh, de ce uh, trebuie să existe o astfel de taxă. Deci trebuie să lucrăm în acest sens acum, pentru ca mai apoi, dacă există această taxă, agenția să fie independentă uh, și să nu, să nu asigurăm o influențare la nivelul industriei. Și iată că constatăm că lucrurile se scumpesc din ce în ce mai mult în acest domeniu și poate că ar fi bine să apelăm nu doar la bugetul Uniunii Europene, ci, de ce nu, și la uh, taxele actorilor implicați în acest domeniu, în acest caz industria. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Doamna Rivazi, doriți pe scurt să mă las cuvântul? Da. Foarte pe scurt. Mulțumesc colegilor pentru intervenții și mulțumesc și Comisiei pentru intervenție. Un element cheie, nu vreau să intru acum în detalii, dar vorbim mult despre independență, dar și despre conflictele de interese. Ați văzut, uh, Consiliul Europei a făcut o anchetă în legătură cu conflictele de, la inter- de interese de la uh, Organizația Mondială a Sănătății. Uh, și vorbim mult despre aceste elemente și la Parlamentul European. Deci, trebuie să fie clar uh, cine ce face, uh, cine depinde de cine și cine, de cine e plătit și finanțat. Aceste comitete de evaluare trebuie să fim siguri că persoanele care uh, testează și fac rapoarte legătură cu, cu efectele secundare nu sunt persoane plătite de laboratoarele farmaceutice. OMS-ul nu a dorit să dea numele persoanelor care fac parte din aceste comitete. De ce? Pentru a proteja viața privată a acestor experți. Nu putem accepta un astfel de răspuns experții din acest comitet de evaluare privind efectele secundare trebuie să fie independenți, cu adevărat independenți față de mm, laboratoarele farmaceutice și uh, CV-ul lor trebuie să fie cunoscut și numele lor trebuie să fie cunoscut, pentru că aici e vorba de credibilitatea noastră care e în joc. În ceea ce privește finanțarea, nu sunt împotriva taxării medicamentelor pentru a finanța centrele regionale și naționale și în același timp banca de date dar acestea nu trebuie să fie finanțate 100% din această sursă, pentru că atunci când o instituție este finanțată 100% din taxe, dacă vrem sau nu, anumite persoane vor uh, reuși să intre în această agenție pentru că consanguinitatea este prea, a, prea mare. Deci, dorim să implicăm persoanele care se ocupă de farmacovigilență în țara lor. Și Uniunea Europeană trebuie să financeze farmacovigilența la nivel european, pentru că acesta nu este o marfă, ci trebuie să facă parte din serviciile publice. În legătură cu prospectele, s-a propus un triunghi pentru noile medicamente. Este important Uh, pentru ca noi, ca pacienți, pentru că cu toții suntem pacienți într-o zi sau alta, cu toții uh, vor trebui să luăm uh, într-o bună zi medicamente și trebuie să știm, să fim informați dacă medicamentele se bucură de o, un acces rapid la piață, trebuie ca pacienții să știe acest lucru, că nu sunt medicamente ca oricare altele. În legătură cu autorizațiile de punere pe piață, cred că trebuie să modificăm articolul 21 să fie clar că trebuie să fie o excepție a excepției, pentru că laboratoarele farmaceutice insistă pentru accesul condițional la piață, pentru că e foarte greu să introducă un, un medicament pe piață. Obiectivul nostru nu este ca laboratoarele farmaceutice să se, să se îmbogățească, chiar dacă ele ne aduc multe beneficii, ci acela de a îmbunătăți sănătatea pacienților. Deci, de aceea trebuie să intervenim la articolul 21. Asociațiile sunt foarte sensibile la acest lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Termenul de predare a amendamentelor pe 3 februarie la prânz. Acestea fiind spuse, trecem la punctul 17, medicamente falsificate. Raportor pentru acest uh, uh, raport este doamna Sartori. Aveți prima cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După multe schimbări ale ordinii de zi, am reușit în sfârșit să ajungem și la acest proiect de aviz în legătură cu directiva pentru prevenirea uh, falsificării medicamentelor. Prezența medicamentelor falsificate pe piață reprezintă o amenințare la adresa întregului sistem farmaceutic în Uniunea Europeană și um, joacă împotriva încrederii pacienților în medicamentele pe care le cumpără în farmacii și alte locuri de distribuție legală a medicamentelor. Astăzi, în Uniunea Europeană, se estimează că se vând în fiecare an, în mod legal, un milion și jumătate de, um, de cutii de medicamente falsificate. Estimările indică că dacă nu se acționează imediat în mod foarte ferm, acest număr va ajunge la 2020 la 40 de milioane de cutii. Reacția Comisiei Europene analizează și um, include cauzele problemei. Uh, filiera de distribuție este foarte complexă obligațiile mm, părților acestei uh, filiere nu sunt întotdeauna clare, acest sector atrage um, falsificarea, iar pedepsele sau sunt ineficiente sau sunt uh, prea um, îngăduitoare. Deci uh, este un punct slab împotriva căruia am încercat să intervenim și eu am încercat să intervin prin amendamentele depuse de mine. Am uh, cerut o definire clară și inechivocă a ce se înțelege prin medicamente falsificate prin amendamentul 8. O definiție a diferitelor părți are lanțului de distribuție farmaceutic, um, cei care vând medicamentele, um, rețele paralele de distribuție și intermediari, amendamentul 9. Am încercat să clarific și responsabilitatea diverselor ale uh, filierei uh, de distribuție farmaceutice legale, care fiecare trebuie să um, beneficieze de o licență pentru a funcționa și trebuie dezvoltate bune practici la nivel comunitar în acest sens. Am considerat necesar să consolidăm și să generalizăm inspecțiile și controlele pentru că este singurul adevărat instrument pe care îl avem la dispoziție. Pe de o parte, am reținut propunerea eliminării accesului uh, acredit, uh, acreditării uh, intermediarilor acreditați uh, Comisia ar fi putut uh, să facă inspecții în întreprinderile europene pentru a garanta calitatea produselor. Această operațiune este realizată de întreprinderile producătoare, dar e vorba aici de întreprinderi europene, de firme europene. și uh, astfel apar diverse dificultăți și nu se, nu apar, uh, nu se produc avantaje. Consider fundamental, așa cum s-a cerut și într-o declarație scrisă votată de majoritatea Parlamentului, să se generalizeze inspecțiile în, uh, pe siturile de producție din străinătate pentru a beneficia de garanții reale asupra calității medicamentelor sau, sau uh, elementelor, uh, substanțelor active farmaceutice pentru a asigura trasabilitatea. Comisia Europeană încă nu a explicat, în ciuda uh, întrebărilor Parlamentului, chiar în legătură cu acest element, chiar dacă siturile de producție din străinătate se ridică la uh, numărul de 714 și în această directivă se vorbește de 15 până la 20.000 de situri de producție și de aceea spune că este imposibil să se generalizeze inspecțiile și controalele. Este evident că, printr-o cooperare indispensabilă între Uniunea Europeană și câteva țări ca Statele Unite, Japonia, Australia și Canada, cu care am putea avea acorduri de recunoaștere reciprocă, s-ar putea garanta ușor o inspecție dată la trei ani în fiecare sit de producție din, exter- din exteriorul Uniunii și astfel se consideră că ar fi vorba de 500 până la 800 de vizite. Mi s-a confirmat că ar fi suficienți 40 de inspectori la nivel european pentru a face această, pentru a se ocupa de aceste controle. Și în încheiere, punctul cel mai important pentru mine, comerțul pe internet. Ah, amendamentele 1, 28 și 41 și medicamentele vândute direct de uh, producători spitalelor care administrează medicamentul pacientelor, precum și comerțul paralel, iar termenele din directivă trebuie să fie reduse în mod drastic închei spunând că amendamentele trebuie depuse până pe 3 februarie ora 12 și eu voi prezenta un număr limitat de amendamente, al căror obiectiv este, în primul rând, clarificarea unor elemente secundare. Singurul element nou pe care doresc să-l adaug se referă la dezvoltarea din partea Comisiei Europene a unor bune practici uh, de fabricare a recipientelor pentru a garanta și calitatea acestor componente și să se țină cont uh, de natura specifică a acestora substanțe care nu sunt uh, active, nu sunt de natură terapeutică. Închei spunând că pe 13 noiembrie am depus o întrebare uh, scrisă prioritară comisiei. Am întrebat de ce datele comisiei um, vorbesc de atât de multe situri care produc substanțe active în străinătate, între 15 și 20 de mii, în timp ce administrația americană spune că e vorba de 714 situri. comisia a spus că este o informație din evaluarea de fact, și uh, provine din industria chimică, din Asociația Industriei Chimice. Dar comisia își dă seama că um, aceste informații sunt contestate de industria chimică. Eu am făcut verificarea și trebuie să vă spun că atât Agenția Americană cât și chiar SEFIC, deci reprezentanții industriei chimice, consideră că numărul siturilor de producție nu este de peste 800 și deci se poate se pot face aceste inspecții și aceste controle pe care le dorim. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Doamna Fort are cuvântul acum. Um, thank you, um, and... Mulțumesc și doresc să mulțumesc și raportorului, nu numai pentru toate observațiile făcute, dar și pentru modul deschis în care a realizat acest uh, raport, discutând cu mulți eh, deputați. Doresc să mulțumesc și reprezentanților industriei, de la reprezentanții eh, întreprinderilor farmaceutice mari până la reprezentanții celorlalte verige ale lanțului de distribuție pentru a ne ajuta să înțelegem fenomenul. Eh, medicii ar putea să mă acuze de faptul că am unele informații Uh, de interior, pentru că sunt măritată cu un uh, medic. Mm, unele mici puncte pe care doresc să le pun în discuție. Primul se referă la amendamentul 28, care reprezintă o problemă importantă de conștientizare. Experiența noastră în Marea Britanică a dovedit că industria a produs niște campanii publicitare foarte eficace pentru a ajuta la conștientizarea fenomenului de contrafacere. În condițiile în care sectorul uh, privat a ajuns în situația de a dori să financeze astfel de campanii. Aceste campanii ar trebui finanțate de către sectorul privat și supravegheate de către statele membre. Poate am putea începe în acest fel. Un al doilea punct se referă la inspecții și sunt de acord că inspecțiile sunt foarte importante și mulțumesc raportoarei. Uh, pentru a, fi, uh, a să fi referit la numărul acestora, dar nu cred că ar trebui să ne așteptăm ca țările terțe să-și stabilească niște niveluri mai ridicate de, uh, ale regimului de inspecție decât în Uniunea Europeană. Dacă solicităm acest lucru, am putea fi acuzați de protecționism și ar putea avea consecințe. Trebuie să analizăm această chestiune a regimurilor de inspecție, să, fim, să ne asigurăm că sunt viabile și că raportul între risc și beneficii este corect. O problemă mai complicată este cea a domeniului de aplicare. Aici se pune întrebarea dacă trebuie să ne referim doar la medicamentele liberate pe baza de prescripție sau și medicamentele liberate la liber. Diferitele state membre au moduri diferite de vânzare a medicamentele, medicamentelor către consumatori. De exemplu, în Marea Britanie și Olanda se practică un mod destul de liber. Este ușor să cumperi uh, o aspirină, de exemplu, de la farmacia din colț. Dacă noi am solicitat ca medicamentele uh, cele mai simple să aibă, să fie supuse acelorași uh, condiții drastice ca în cazul uh, medicamentelor mai, mai speciale, atunci putem îngreuna procesul de cumpărare. Abordarea risc-beneficii trebuie să țină cont de riscul contrafacerii și uh, Comisia trebuie să mențină această listă ca listă dinamică, flexibilă. Cam aceasta ar fi abordarea și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnul Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna raportor pentru modul în care a abordat această temă. Amendamentele sunt foarte, foarte bune. Vreau să mă refer la primul pentru că ilustrează problema esențială și anume ceea ce a lipsit până acum. Internetul. Comerțul prin internet reprezintă de cele mai multe ori sursa esențială pentru uh, comercializarea de medicamente fa uh, falsificate. Până acum internetul nu a fost menționat. Ei bine, cred că aici avem nevoie de o combinație dublă. Antevorbitoarea mea a și spus că este vorba odată despre sensibilizarea publicului larg, astfel încât pacienții să știe că dacă cumpă cumpără uh, de, de pe internet medicamente de la o farmacie necertificată, atunci, bineînțeles, se supun riscului de a obține un medicament falsificat, punându-se în pericol. Văd că și celelalte grupuri politice merg în uh, direcția aceasta și anume aceea de a prelua internetul în uh, acest document. Știu, Comisia a avut rezerve în privința acestui lucru pentru că nu în orice stat uh, este permis uh, acest comerț, uh, dar uh, este totuși o chestiune de piață internă care trebuie abordată. Și, nu în ultimul rând, uh, aceste indicații de securitate trebuie să evite două lucruri. Odată, costuri ridicate, pentru că trebuie să ne gândim și cine suportă costurile unor măsuri adiționale de securitate. Să vedem, să ne decidem asupra unui sistem unitar european și să acționăm ca atare. Pe de altă parte, trebuie să ne uh, asigurăm că datele uh, pot să fie urmărite corect, să știm de unde provine un anumit produs. Dar ideea esențială este că și clientul ca uh, ultim beneficiar este cuprins în sistem. Și atunci uh, trebuie să fim foarte atenți uh, că odată ce am, fa- am, am face acest lucru, am introduce uh, în sistemul de falsificare, am uh, merge pe un drum greșit. Trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Merkis. Thank you, uh, uh Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, doresc să mulțumesc doamnei Matias de la Comisia ENVI, care a redactat un raport foarte bun și, cum s-a spus, industria și organizațiile de consumatori au fost de un mare ajutor. Aș începe cu câteva elemente care vin în sprijinul uh, antevorbitorilor. Internetul este o problemă importantă, deoarece aceasta este poarta de intrare către sistemul de distribuție european. De aceea este bine că există un acord în acest sens privind includerea internetului în uh, sfera de aplicare a directivei. Trebuie făcută distinția, într-adevăr, între comercianți și brokeri și intermediari, pentru că uh, Există verigi din lanțul de distribuție care au fost neglijate și care merită incluse în această directivă. Mulțumesc doamnei Sartori pentru a fi uh, făcut acest lucru. Excipienții, într-adevăr, trebuie să fie incluși în bunele practici de fabricație, fie incluși, fie să dobândească un uh, statut special, să existe bune practici pentru excipienți. Ajung acum la punctul asupra căruia se pare că nu avem aceleași păreri. Costul produsului pentru consumatorul final. Consumatorul este cel care va plăti toate costurile implicate, cum ar fi cele legate de inspecțiile suplimentare. Cred că avem pus la punct deja un sistem bun de inspecții și audit prin personal calificat, iar acest sistem pe care l-am pus în aplicare nu de mult, pare să fie eficient, dar s-ar putea să nu funcționeze bine în toate țările. Dar atunci va trebui să schimbăm întregul sistem doar pentru că în anumite țări nu dă randament. În acest caz, eu cred că ar trebui să modificăm sistemul astfel încât să funcționeze, pentru că nu sunt deloc de acord că ar trebui să punem la punct un întreg sistem de inspecții, unul nou. Sigur că trebuie să verificăm sănătatea pacienților este foarte importantă, dar o verificare de rutină la trei ani a tuturor fabricilor, chiar și FDA-ul a menționat că este o sarcină imposibilă. Chiar cu eforturi mari, nu vom reuși decât 8% pe an, însemnând că dacă încercăm să inspectăm toate fabricile, ar dura 13 ani. Haideți să fim practici. Hai să găsim o cale fezabilă și să nu uităm care este domeniul de aplicare și anume împiedicarea contrafacerii și nu uh, inspectarea tuturor fabricilor. De aceea spun că nu merită să tragem cu uh, tunul într-un roi de muște. Să vedem ce se poate folosi din sistemul de audit și de inspecție existent. Apoi, doresc să sprijin ideea că există o distinție între uh, Uh, medicamentele liberate cu, uh, pe bază de uh, rețetă și fără, s-a spus că trebuie să existe, după 5 ani, o evaluare pentru a vedea dacă medicamentele fără prescripție trebuie incluse în directivă, ceea ce înseamnă că nu sunt incluse acum și sprijin această idee. Apoi, uneori, vorbind despre domeniul de aplicare și despre sancțiuni, se pare că există probleme de definire. Ce este un produs contrafăcut? Acesta, și acum uh, citez uh, OMS-ul, o, un produs contrafăcut în mod deliberat, adică nu contrafăcut sau falsificat din cauza unor erori de producție. Vă mulțumesc pentru atenție. Darf ich der Kommission noch kurz das Wort geben? Dorește și comisia să ia cuvântul. Domnul Führing, iarăși, dumneavoastră sunteți la rând. Da, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să menționez și eu trei patru aspecte. Odată cu privire la definiția unui medicament falsificat, unui medicament falsificat. Pentru noi contează foarte mult uh, să fie foarte clar ce înțelegem noi printr-un produs contrafăcut. Nu are de-a face cu patente, cu proprietate intelectuală și așa mai departe. Nu. Noi aici ne ocupăm de o temă cu totul și cu totul diferită și de aceea suntem recunoscători pentru faptul că se discută această definiție acum, pentru că, iată, mergem în direcția potrivită. Este foarte clar uh, că aici nu discutăm despre nerespectarea uh, patentului sau despre uh, nerespectarea drepturilor, ci este vorba despre strict falsificarea unui medicament. Atât despre definiție. Cu privire la inspecție acum. Într-adevăr, uh, acum sistemul european uh, Uh, prevede ca orice producător de medicamente să fie, uh, să fie supus unei inspecții științifice, astfel încât produsele conținute într-un medicament să aibă o calitate garantată. Asta este prevăzut în dreptul uh, european privind medicamentele și bineînțeles că mm, nu este prevăzut să se întâmple asta la toate nivelurile în directiva în cauză. Câteodată se spune că aceste inspecții ar trebui să fie făcute peste tot, la nivel mondial, peste tot, la nivelul furnizorilor de uh, ingrediente active. Dar, în prezent, cu resursele care ne sunt puse la dispoziție, acest lucru nu este fezabil. De aceea, noi suntem de părere că uh, ar trebui să rămânem la nivelul uh, cercetătorilor care, bineînțeles, pot să participe mai intens la inspecții, da, inspecții mai dese. Trebuie însă să fim foarte atenți. Uh, un uh, producător de substanțe active poate face comerț cu acele substanțe numai dacă acestea au fost acreditate și acest lucru prezintă probleme pentru că substanțele active din ziua de azi, în marea lor majoritate, sunt produse în, te- în state terțe. Dacă ne uităm la noile cifre, atunci vedem două lucruri. Odată, se inspectează nu, uh, nu fabricile, ci liniile de producție. O fabrică poate să conțină mai multe linii de producție. Ei bine, fiecare linie de producție trebuie inspectată separat. Și, în al doilea rând, se pune întrebarea uh, ce se înțelege prin uh, substanțe active și obținerea substanțelor active în statele terțe, pentru că, iată, dacă este să definim foarte strict aceste substanțe, atunci ajungem la un număr foarte mic de furnizori, în adevăratul sens al cuvântului. Și trebuie menționat și faptul că, în prezent, inspectorii care lucrează pentru noi uh, și care sunt uh, staționați la Consiliul Europei, inspectează 300 până la 400 de centre de producție. Clar este că nu sunt uh, centre de, produse, de producție uh, alese în mod aleator. Uh, la evaluarea noastră de impact am estimat că există până la 20.000 de linii de producție doar în statele terțe. Așa că vă dați seama uh, că în baza acestor lucruri mi se pare imposibil ca în prezent să introducem ideea unei inspecții obligatorii. În ceea ce privește internetul și comercializarea pe internet de medicamente, este penultimul punct pe care îl abordez astăzi, suntem deschiși pentru o campanie de sensibilizare. Este o provocare, desigur, să facem acest lucru la nivel comunitar, pentru că uh, în ceea ce privește internetul și clienții, e bine, situația este diferită în Europa. În unele state membre este interzis să se facă astfel de comerț pe internet și în alte state membre este permis în grade variate. Putem să discutăm însă și despre acest aspect. Ultimul punct este vorba despre uh, termenele limită de implementare. Ca și la inspecții, și aici avem o mare rugăminte. Să fim realiști în termen de câteva luni nu putem să facem uh, o inspecție, la fel nu putem nici în câteva luni să uh, prevedem cu un timbru de securitate, de siguranță medicamentele. Și atunci, bineînțeles că avem nevoie de o marjă mai mare ca timp. Bineînțeles, ne dorim cu toții să se întâmple cât mai repede, dar trebuie să fim realiști. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Sartori, doriți să faceți adăugiri? Sidei. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Voi ține cont de acestea în activitatea mea ulterioară și uh, pot să-mi transmit în continuare propunerile lor. Mulțumesc. Danke sehr. Antragsschluss, aber das hat Mulțumesc. După cum a spus deja doamna Sartori, termenul de predare a amendamentelor 3 februarie. Trecem acum la punctul 18, mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic. Doamna Toia, în calitate de raportor, are cuvântul. Vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Avisul pe care îl pregătesc în legătură cu care avem un prim schimb de opinii astfel, se referă la două texte ale Comisiei, o comunicare de anul trecut și, și o recomandare a Comisiei de la sfârșitul anului trecut uh, cu anumite propuneri. E vorba de folosirea tehnologiilor informației și comunicațiilor uh, TCI pentru a face tranziția înspre o economie eficientă din punct de vedere energetic și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Câteva cuvinte pentru a încadra avizul pe care Comisia noastră trebuie să-l transmită, încadrarea în strategia generală a Uniunii în legătură cu obiectivele de energie și climă. Uniunea Europeană pentru a se achita de in, um, obligațiile asumate în cadrul uh, strategiei 2020-2020 trebuie să avantajeze aceste um, inițiative privind economiile de energie uh, și de eficiență energetică. Deci, uh, avizul trebuie să se concentreze pe acest uh, element, punând accentul pe inovație pentru că se dorește să se pună accentul aici asupra uh, acestor tehnologii ale informației și comunicațiilor, uh, TIC, uh, și a modului în care acest sector poate să-și aducă contribuția la reducerea consumului de energie acesta este primul aspect. Deci, ce poate să facă sectorul TIC însuși și, în al doilea rând, ce pot să facă tehnologiile informației și comunicațiilor dezvoltate și introduse în general în sectorul industrial pentru a atinge obiective mai avansate de eficiență energetică. Deci, iată o funcțiune de catalizator în măsura în care aceste produse pot să fie catalizatori, și o eficiență cantitativă și calitativă, pentru că uneori stabilim obiective, dar uneori ne lipsesc sau instrumentele de măsurare pentru a vedea dacă reușim să atingem obiectivele sau dacă avem aceste instrumente de, măsură, de măsurare și control, ele nu sunt standardizate de la un stat european la altul și deci uh, obținem date care nu sunt comparabile și astfel uh, pierdem nu doar credibilitatea Uniunii uh, care stabilește obiective și apoi nu e în stare să zică dacă le-a atins sau nu, dar și pierdere de eficiență pentru că nu se atinge rezultatul scontat. Cineva spune, unii spun că este un obiectiv care trebuie să mm, impună eficiența în domeniul eficienței. trebuie să se prevadă verificabilitatea economiilor de energie, deci să se poată măsura. Există instrumente măsurători în timp real pentru a permite și consumatorilor finali să-și controleze consumul și să corecteze comportamente greșite și dar se, poate, se pot aduce contribuții în două sectorii cheie, acela al locuințelor și acela al transporturilor, Mm, și aceste tehnologii pot să contribuie la îmbunătățirea multor elemente, cum este uh, randamentul energetic al clădirilor. Deci aici se dorește uh, să se intre puțin în detalii, pentru că știm cu toții că Consiliul de, consumul de energie în clădiri reprezintă aproximativ 40% din, din uh, consumul de energie. Uh, 50% în ceea ce privește energia electrică, transporturile reprezintă 26%, dar acestea sunt cele două, um, capi, cele două părți majore în consumul de energie. Deci trebuie să luăm măsuri în aceste două sectoare, pentru că reprezintă o parte atât de mare din energie, uh, sectorul uh, locuințelor și cel al transporturilor, să vedem cum în aceste sectoare um, tehnologie, informației și comunicațiile pot să aducă uh, posibilități de economii nu reducând consumul în sine, ci uh, sporind eficiența calității de consum. Un alt element, după părerea mea, interesant din aceste prevederi pe care eu doresc să le subliniez în mod deosebit în aviz este faptul că nu trebuie să acționăm doar asupra ofertei, ci și asupra cererii. Deci, ce instrumente putem să introducem pentru a ca și consumatorul, uh, folosind tehnologiile informației și comunicării, pentru că nu e vorba doar de o conștientizare, ci și de instrumente, ce, deci ce instrumente pot să folosească consumatorii pentru a-și reduce uh, consumurile uh, prin obținerea unei eficiențe sporite. Deci nu, se, nu cerem consumatorilor să trăiască mai puțin bine, ci să trăiască la fel de bine sau mai bine cu același consum. Există trei tipuri de consumatori. Consumatorii individuali, cei instituționali, entitățile publice și locale și a treia categorie, întreprinderile. Deci, uh, agenții economici privați și lumea producției. Și se prevăd uh, anumite măsuri în acest sens și eu sper cu contribuția colegilor să putem să mergem mai departe, pentru că se vorbește doar despre consumatori în text și noi considerăm că uh, dacă putem uh, introduce contoarele inteligente pentru a îmbunătăți capacitățile de folosire inteligentă a energiei, dar și la nivel instituțional, de exemplu, um, în cererile de ofertă publice, um, în licitațiile publice, entitățile, teritoriale și locale pot să uh, includă anumite condiții, în, precum și în serviciile oferite în sectorul sănătății, în alte sectoare strategice din serviciile publice se pot face lucrurile mai bine dacă se folosesc inovațiile tehnologice. Iar în ceea ce privește agenții economici, există multe inițiative care există pentru a produce mai mult cu același consum de energie. Lucru important pentru Uniunea Europeană și pentru anumite state, mai ales, cum este țara mea, un, care au multe, uh, o mare parte a industriei este energivoră. Și nu trebuie să se trebuie să facă economii uh, în domeniul acestor materii prime prețioase. Textul comisiei indică și anumite obligații și anumite date limite și în document, uh, în primul document al comisiei, uh, este inclusă și o schemă în care se indică măsuri, termene și etape clare. Dar aceste, aceste măsuri mi se par cam generice, cam generale și nu există coordonare între cele două documente. Deci, cred că trebuie să se lucreze puțin pe aceste două aspecte pentru că avem nevoie de obiective, de linii directoare, dar și să spunem clar cum să le atingem. De exemplu, sunt aici idei, idei bune, dar ele trebuie dezvoltate mai mult. De exemplu, ideea că fiecare stat membru să ceară industriilor informației și comunicațiilor, uh, precum și sectoarelor uh, construcțiilor și transporturilor să se adopteze planuri și propuneri și măsuri alternative. Mi se pare că sunt idei bune, dar care trebuie articulate mai bine. De exemplu, în sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor se cere ca în fiecare țară, înainte de o anumită dată, să se definească obiectivele comune, să se stabilească o foaie de parcurs, să se spună ce se dorește să se studieze sau să se introducă pentru a obține anumite rezultate. Dar toate acestea mă fac să mă gândesc la strategia de la Lisabona, care a înregistrat în mare parte un eșec, tocmai pentru că nu s-au definit metodele de a atinge aceste obiective în mod precis, apoi fiecare stat membru își va asuma propriile responsabilități. Deci eu cred că trebuie să se definească măsuri mai pertinente. Domnule președinte, dacă mai am câteva minute, aș dori să mai spun că, în ceea ce privește proiectul meu de aviz, uh, care nu este încă definit, încheiat, aș propune ca comisia, comisia să stabilească un calendar obligatoriu, cu termene obligatorii, pentru toate aceste tipuri de măsuri în diversele sectoare. Deci să existe niște obligații pe care eu le voi sublinia cu scopul implicării uh, și instituțiilor publice, entităților locale, care uneori sunt primele care nu respectă obligațiile impuse altora. Deci există uh, mult, se, sunt multe de făcut și în domeniul standardizării al instrumentelor de măsurare, pentru că altfel, dacă măsurătorile nu se fac în același fel nu se poate face coordonare la nivel european și din discuțiile pe care le-am avut în mod informal cu colegii, unii îmi sugerează ca eficiența energetică să fie obliga- un obiectiv obligatoriu dar bineînțeles este o propunere doar generală, pentru că, într-adevăr, procesul ar fi foarte complex și e nevoie să-l mai discutăm. Mă voi opri aici și voi asculta cu atenție toate contribuțiile colegilor, pentru că cred că e vorba de um, prevederi care pot să fie importante și noi trebuie să le facem mai eficienți și uh, puțin mai obligatorii. Carins. Domnul Carins are acum cuvântul. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, paldies eh, arī referents kundzei. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor. În Europa avem foarte multe strategii. Este vorba de strategii care au fost numite după anumite orașe, după anumite date, avem uh, și strategia 2020, -20, care trebuie să fie atinsă în 10 ani. Ei bine, Tema după care, de, despre care discută toată lumea este aceea a energiilor regenerabile. Sigur, este o temă foarte atrăgătoare și uh, ca, precum și aceea a energiei, uh, a eficienței energetice, dar discutăm uh, foarte frumos și este, înțelegem foarte greu ce trebuie să facem. Este ușor să spui stingi lumina și gata. Această propunere este foarte interesantă, trebuie susținută în orice caz pentru că eficiența energetică stă în centrul ei și mai mult decât atât ne arată cum anume putem să atingem obiectivele 2020 -20 și cum putem să folosim domeniul TCI al tehnologiei și al comunicațiilor pentru a atinge obiective respective. Pe de o parte, știm că o directivă, în momentul în care va intra în vigoare, va stabili foarte clar că punctele A, B, C, D, E uh, vor trebui să fie implementate într-un anumit mod, de asemenea vor fi oferite și anumite marje și așa mai departe. Deci vom stipula că putem să, uh, să cumpărăm un produs eficient din punct de vedere energetic și vom defini clar care sunt acele uh, condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Ei bine, Um, putem însă să folosim uh, din, și să fim eficienți din punct de vedere energetic și um, uh, instrumentele de care dispunem deja, doar într-un mod mult mai chipzuit. De exemplu, în domeniul TCI discutăm despre acele instrumente smart, instrumente inteligente, care uh, arată consumatorului exact cât consum energetic înregistrează. Deci, din punct de vedere tehnic, avem aceste instrumente. Știm că în Europa uh, există aceste instrumente, dar iată, la mine acasă, de exemplu, nu am astfel de instrumente, nu am astfel de me- mecanisme, ci am acele uh, instalații vechi de 100 de ani care mi arată la final, poate, cât am consumat. Dar aceste uh, mecanisme inteligente care măsoară în timp real uh, la orice oră consumul energetic, într-o lume ideală, îi oferă consumatorului posibilitatea de a nu mai funcționa energia la capacitate maximă, de a nu mai înregistra o medie atât de mare de consum energetic. Astfel, consumatorul poate să, cons- să consume mai puțin curent, poate, de exemplu, să spele rufele uh, noaptea sau vasele noaptea și așa mai departe, pentru ca astfel să folosească posibilitatea de a a consuma curent electric noaptea. Ce ne lipsește în Europa? Ei bine, în Europa nu avem niște norme și niște standarde uniform, uniforme, lucru care a fost menționat și de doamna raportor. De asemenea, ce ne mai lipsește, lipsește sunt și acele uh, standarde uniforme pentru atingerea obiectivelor, pentru că este util să vorbim despre aceste standarde, uh, Astfel vom avea posibilitatea de a disemina mult mai repede tehnologiile eficiente. Dacă discutăm despre contoare, vom vedea că avem posibilitatea de a construi uh, niște rețele energetice care, prin intermediul noilor instrumente, să utilizeze surse de energie regenerabilă. Uh, deci, să avem uh, niște instrumente speciale care să utilizeze energie socială, solară când este cald și energie oleană când bate vântul. Și atunci vom putea să uh, fim și mai eficienți. Este foarte important să dezvoltăm tehnologiile inteligente și să le implementăm ca atare. Noi susținem, susțin în special eu, uh, această propunere a Comisiei, acest aviz și sunt încă o dată, pentru standarde uniforme pentru uh, tehnologie inteligente. Mulțumesc, spune președintele, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l știm acum este acela că dacă ați intrat toată pe Google, este ca și cum uh, ați lăsa un bec aprins câteva ore prin echivalare. Deci, Domeniul TCI este relaționat cu un consum mare de energie și de aceea trebuie să ne asigurăm că aceste centre uh, TCI care se au crescut ca ciupercile după ploaie trebuie să fie raționate cumva. Putem să facem acest lucru, fie prin niște unități mai mici care să fie mai apoi uh, interconectate prin rețele și să economisim astfel energie. Deci, ce trebuie să facă industria? Trebuie să ia această problemă în propriile mâini și să vadă ce se întâmplă totuși, de ce se consumă așa multă energie în propriul uh, uh consum. Deci, trebuie să colaborăm cu industria TCI pentru a vedea ce putem face. Sunt de acord cu domnul Carins pentru că vom vedea că se va economisi energie dacă vom utiliza într-adevăr tehnologii noi în domeniul TCI. În prezent, să spunem că ne aflăm în situația de a produce metal, dar toate costurile de producere de acum sunt 70% uh, materiale, energie, apă. Abia 20% din costuri sunt reprezentate de, cap- de forța de muncă, de forța umană de muncă. Și atunci trebuie să vedem cum să eficientizăm utilizarea resurselor. Putem să facem cu tehnică de senzori acest lucru, acest lucru care tehnică ce poate mai apoi să creeze, să genereze o rețea eficientă. Astfel voi vedea, vom vedea că putem să atingem foarte multe lucruri repede și eficient. Astăzi, tot ceea ce înseamnă sistem inteligent, smart system, uh, este demn de luat în considerare, dar există foarte multe definiții pentru aceste sisteme smart. Enel, de exemplu, a oferit o definiție proprie. Dar ce s-a întâmplat uh, la Enel, în Italia, foarte mulți oameni nu au plătit facturile de electricitate. Și atunci Enel a luat un smart metru, un instrument inteligent pe care l-a, montat în toate casele utilizatorilor, care să fie oarecum un semnal de alarmă pentru morala consumatorilor. Deci aceste smart metre uh, pot fi utilizate, dar uh, nu pot să dea neapărat eficiență energetică pentru că consumatorii nu au răspuns în modul în care se scontase. Și atunci, la nivel european, înainte de a interveni în casele oamenilor și de a da buzna cu smart metre, trebuie să ne facem singuri temele. Odată, trebuie să definim ce trebuie să poată să facă un smart metru, adică un uh, instrument de măsurare inteligent, uh, și să vedem care sunt posibilitățile ca acest smart metru în 5-7 ani de la montare să poată fi reutilizat, uh, să poată fi menținut pentru interoperabilitate. De asemenea, știm că în uh, Statele Unite există un impuls pentru smart metre, odată pentru că în America Uh, consumul energetic la nivelul gospodăriilor este mult mai mare decât în Europa, pentru că acolo casele au toate uh, instalații de aer condiționat și sunt foarte prost izolate fonic. Ce trebuie să mai înțelegem este și faptul că, da, putem să ne gândim la costurile pe care le avem cu milioane de mașini de spălat și putem să le măsurăm și vom vedea că aceste costuri sunt mult mai mari decât 5, costurile generate de 500 de uh, centre industriale. Și atunci, ce este de făcut? Vom vedea că putem să organizăm mult mai ieftin totul la un nivel mai redus uh, decât uh, la, la un nivel mai redus. Deci nu vom trebui să intervenim în 50 de mii de case ale cetățenilor ca să le spunem cum să-și folosească mașinile de spălat, ci vom interveni la nivelul acelor 500 de firme care consumă tot atât de mult. Ar fi mult mai simplu. La fel, în Europa avem și ceva care nu există în uh, uh America. În America există prețuri diferențiate pentru consum. Uh, în Europa nu este cazul. Deci în Europa se plătește un preț egal, unitar, pentru energie, indiferent că este zi, că este seară, când consumul este maxim sau că este noapte, când consumul este minim. Și atunci, dacă vrem să mergem în direcția potrivită, trebuie să fim foarte atenți și să reglementăm și să dirijăm prețul la energie, astfel încât în perioadele de vârf ale consumului energetic să existe un preț diferențiat și atunci trebuie să fim foarte atenți cum procedăm la toate aceste modificări. Eu uh, cred că ceea ce trebuie să facem este să uh, luăm rețelele pe care le avem și să le optimizăm decât să mergem și să punem gadgeturi în toate gospodării, în toate casele cetățenilor europeni. Mulțumesc, spune președintele. Mai avem trei minute la dispoziție. Pe scurt, poate dorește comisia să ia cuvântul doamna Molone, dacă am pronunțat numele corect. Aveți cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să... Doresc să mulțumesc și raportorului. Comisia mulțumește raportorului pentru această inițiativă, precum și Comisiei, și suntem uh, de acord cu cele exprimate până acum. Vă mulțumesc! Dann gebe ich der Frau Toria mal das Wort. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Toria are cuvântul. Foarte pe scurt, pentru că dezbaterea este doar la început. Mulțumesc tuturor colegilor. Aștept uh, din partea lor și alte contribuții. Uh, voi transmite o primă versiune a avizului um, pentru a stimula aceste contribuții. În afară de uh, trebuie să Mm, vedem cum putem integra aceste tehnologii în sectorul transporturilor uh, și uh, construcțiilor, uh, locuințelor. Am mai avut un raport pe această temă cu doamna raportor Lena Eck și dânsa a indicat anumite bune practici. Aș vrea să spun colegului Turmes, care nu mă ascultă acum, dar uh, nu contează, trebuie să spun că, că având vedere că vin din Italia, cunosc situația și uh, nu sunt de acord că s-au făcut aceste propuneri pentru că nu s-a plătit, nu se plăteau taxele. Taxele se plăteau, dar, de fapt, a fost vorba de o prevedere care avea obiectivul de a îi învăța pe oameni să înțeleagă ce folosesc. Deci, o rețea inteligentă care îl face inteligent și pe consumator, care știe astfel ce folosește și permite avantajul folosirii uh, în la anumite ore ale energiei și deci cred că este o experiență care ar putea fi mai bine studiată și difuzată, nu în calitate de gadget, ci de un adevărat mod de a uh, de-și autocontrola consumul în gospodării, dar și la nivelul consumatorilor mari. Mulțumesc! Am încheiat și acest punct pe ziua de azi, la fel și ședința, chiar la timp. Dar nu, iată, doamna Ec vrea să mai spună ceva. Vă rog. De la grupul ALDE vom avea multe contribuții la acest dosar important privind o mai bună eficiență energetică și o analiză mai sistematică a sectoarelor de construcții și, con- și transport în ceea ce privește um, contorizarea inteligentă și așa mai importantă. Bandit. Und, uh, Foarte bine, ședința se încheie și la timp începem și ședința coordonatorilor. V-aș fi tare recunoscător, aș fi tare recunoscător colegilor dacă ar putea părăsi sala, pentru că și noi trebuie să ne încadrăm în timp, noi coordonatorii. Avem doar o oră la dispoziție și vrem să profităm de ea. Vă mulțumesc!